Vă rog frumos să vă ocupați locurile. darf heute Abend Präsident Atui Îl înlocuiesc uh, pe președintele Atui în această seară. Um, darf heute Abend Präsident Atui vertreten, der... Îl înlocuiesc așadar pe domnul președinte, care mai târziu, în cursul acestei seri, ni se va alătura v-aș ruga, înainte de toate, să adoptați ordinea de zi. Propunem ca după voturi să modificăm un pic ordinea și să începem un pic de la coadă, cu punctul 11, după care 10, 9. Prin urmare, aș trece direct la voturi, după care uh, să abordăm în ordine inversă cele trei puncte. Cred că ar trebui să discutăm despre raportul domnului Atui în prezența dumnealui dacă cumva nu ajunge dumnealui în sală până când ajungem la punctul respectiv, aș ruga să întrerupem un pic ședința până ajunge dumnealui în sală. Se poartă în continuare negocieri referitoare la amendamentele de compromis uh, referitor la acest raport, așadar că aș dori să-i dau raportorului uh, ocazia să intervină. Nu există obiecții referitoare la ordinea de zi, iar dacă toată lumea de acord, trecem la vot imediat, după care am să vă rog să luăm uh, raportul doamnei Toma și domnul Olbricht, uh, proiect de rezoluție pentru revizuirea la jumătatea perioadei a CFM. Haideți să facem uh, un vot uh, de probă. Nu știu dacă toată lumea are cartela de vot. Da, o aveți, perfect. Domnule Artui, uh, doriți să preluați? Se pare că problema s-a și rezolvat. Președintele e în sală, nu mai trebuie dar să-l așteptăm atunci când apare dumnealui pentru raport. Vă rog să facem o probă pentru vot. Mai lipsește o persoană. 33 de cartele de vot, 32 de persoane au votat, 5 membri PP, prea mult. În ordine. Arată bine. Doream doar să mă asigur. Haideți să mai votăm o dată. Am too much? Ok, test Haideți să mai facem încă o probă. A existat o problemă pe undeva. Foarte bine. Arată bine. Vă mulțumesc. Am încheiat votul de probă și trecem acum la lucrurile serioase. Domnule președinte, puteți lua lista de vot a socialiștilor dacă doriți, ne-ar ajuta. Pot să mă ocup și eu dacă doriți. Euh, Foarte bine. Amendamentul 1. Pentru. Nimeni. Totuși, ba da, ar fi împotrivă. Abțineri? Respins. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă? Mai mulți. Abțineri? Respins. 3. Pentru. Văd 3. Împotrivă? Mai mulți. Abțineri? Respins. 4. Pentru. Trei, patru, cinci, șase, opt, nouă, împotrivă. Zece. Mai mulți, abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Nu prea văd de aici. Ok, respins. 16 pentru 20 împotrivă. 5. Domnul Sinadinos, pentru. Văd două mâini. Împotrivă. Mai mulți. Abțineri. Respins. Compromis A. Pentru. Mulți. Împotrivă. Mai puțin. Abțineri. Respins. Îmi cer scuze, spune domnul președinte, a adoptat. Da, corect. 6 și 11 le-am rezolvat, 7 pentru. Nimeni. Împotrivă. Abțineri. Respins. 8. Pentru. 3, 4, 5 împotrivă. Mai mulți. Abțineri. Respins. 9. Pentru. Se pare că există un amendament oral. Aș dori să știu dacă raportoarea este de acord, doamna Niriada nu este în sală, ne puteți oferi vreo indicație dacă sunteți, dacă puteți reprezenta grupul dumneavoastră? Nu. Vom vota amendamentul fără modificare. Cine sprijină doamna, pe, pe doamna Niriada la amendamentul 9? 3, 4, câțiva mai mult, împotrivă, mai puțini, abțineri, adoptat. 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Îmi pare rău, domnule Cicovski. 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis B pentru, Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Prin urmare, 18, 42 până la 20 sunt caduce. Trecem la 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 22 pentru. Potrivă. Abțineri. Respins. 23 pentru. 23 e caduc, îmi cer scuze, spune domnul președinte. 24. 22. e caduc? Da. 22 nu e caduc, spune domnul președinte. E caduc dacă 21 e adoptat și am adoptat 21. Atunci am procedat bine. Prin urmare, nu mă derutați. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 25. Pentru. Ab împotrivă. Abțineri. Respins. 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 29. Pentru. Împotrivă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 abțineri, respins. 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. O, 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Un alt amendament oral al raportorilor la aliniatul 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 39 pentru, A, ah, e adoptat, se corectează domnul președinte. 39 pentru. Împotrivă. Haideți să mai văd o dată cine e împotrivă. Împotrivă, așadar. Abțineri, respins. Verificăm? Verificăm atunci. S-a închis votul. 22 împotrivă, respins. 40 pentru. Amenatul 40 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 41 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 43 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 45. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 47. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 49 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul oral al raportorilor la aliniatul 15B pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 50 pentru. Potrivă abțineri, respins. 51 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 52 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis C, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Prin urmare, 26, 53, 54 și 55 sunt caduce. Ultimul vot ar fi așadar 56 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vot final. Electronic, vă rog. S-a închis votul. Adoptat 29 pentru 7 împotrivă, o abținere. Felicitări raportorilor. So, Negrescu. Ähm, Negrescu, gut. Okay, dann machen wir weiter mit... Äh, Trecem la mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. Raportor este colegul Negrescu. Direct in die Abstimmungen ein. Antrag 1. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Există câțiva colegi care nu s-au mișcat. Haideți să verificăm electronic. Ana möchte nicht abstimmen? O persoană nu vrea să voteze, se pare. Und schließen wir. S-a închis votul. Da, Toată lumea a votat. Adoptat 19 pentru, 16 împotriva. Amendamentul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că este adoptat la limită. 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că e respins. 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 11 pentru. A, e caduc. A, îmi cer scuze. L-am rezolvat. Trecem la 12 așadar. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 13 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. S-a terminat lista mea de vot. A. 14 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. Trecem la votul final. Electronic, vă rog. două persoane, o persoană mai lipsește, acum toată lumea a votat, s-a încheiat votul, adoptat 29 de voturi pentru, 7 împotrivă, o abținere fecită raportorului. Doamne. Ah. Soll ich Ihren Bericht abstimmen lassen, Herr Matui? Ja. Okay. Ça, je ne serais pas... plus à l'aise, vous Dacă grupul meu ar putea să-mi dea o listă de vot, i-aș fi foarte recunoscător. Gut, es wird um eine zweiminütige Pause. Am fost rugat să facem o pauză de două minute, vom face, vom face așadar o pauză de două minute. Chers collègues, nous reprenons nos travaux. Dragi colegi, haideți să reluăm. Uh, vă rog să mă scuzați, uh, mi-a întârziat uh, trenul de la, care mă aduce de la Paris. Mulțumesc lui Jens Geier că m-a înlocuit în scaunul de președinte în prima parte a voturilor. Am avut niște dificultăți să găsim un compromis final privitor la raportul uh, pe care l-am întocmit eu, privitor la revizuirea generală a regulamentului de procedură al Parlamentului și împreună cu coordonatorii și raportorii din umbră, tocmai am reușit să găsim o nouă variantă de compromis ca serviciile noastre să o fotocopieze și să o difuzeze în sală și vă propun să trecem uh, la următorul vot privitor la transferuri. Dacă nimeni are nimic de obiectat. Și atunci dau cuvântul lui José Manuel Fernández. în cont de voturile precedente. Domnule raportor general, domnule președinte, le voi prezenta imediat. Transferul 23 este un, unul global. Am vorbit despre acesta la ultima reuniune a bugetului. Știm cu toții că există o situație de sub-executare, dacă pot spune așa, și am propus și un buget rectificativ în care se bagă în buzunarele statelor membre 7,3 miliarde de euro. În cadrul acestui transfer global, Comisia a găsit 855,9 milioane de euro pentru Uh, o realocare pentru a nu se pierde totalitatea creditelor uh, subutilizate. Eu personal sunt în uh, favoarea acestui transfer global și recomand uh, comisiei noastre să adoptăm această măsură. Nu știu, să trec la următorul transfer 24. E vorba de, așadar, transferul 24 privitor la contribuția financiară la mobilizarea fondului de adaptare la globalizare, care încă nu a fost uh, supus la vot și care va fi uh, votat pentru Estonia. Nu, a fost supus la vot, sunt informat, spune vorbitorul. E vorba de o sumă de 1.131.358 de euro. Recomand și aici să adoptăm acest proiect. În transferul 28, Comisia propune să transferăm 20,3 milioane în plus la bugetul eh, eh, pentru imobiliar, linia pensii, alocări. Eh, e un post care trebuie să facă față unor nevoi suplimentare pentru că se aduce la zi pensiile. Uh, și au fost aduse în, și în iulie 2015 și aici recomand să adoptăm acest transfer. Apoi, transferul 29 e vorba de consolidarea cu 10 milioane a instrumentului care contribuie la pace și stabilitate pentru a finanța acțiuni în curs în Libia, Tunisia, Iordania, poate și în Gabon. Suma provine din uh, de la politică externă și de securitate comună, care este și acest an sub-executată și recomand și ei să adoptăm acest transfer. Apoi mai este încă un transfer, transferul 30, Comisia propune din nou să consolidăm instrumentul de vecinătate cu 71,5 milioane pentru a finanța acțiuni educative pentru refugiații și uh, strămutații sirieni și comunitățile gazdă din țările vecine Siriei. E vorba de un transfer care provine de la asistența microfinanciară, capitolul PESC. Această sumă va fi realocată prin intermediul fondului MAD. Aici nu știu dacă Comisia ne poate da o indicație în legătură cu măsurile pe care intenționează să le întreprindă pentru a convinge statele membre să financeze în plus acest uh, fond fiduciar pentru că bugetul Uniunii pune banul și angajamentele statelor membre pe viitoare uh, fondurile fiduciare nu prea sunt vizibile și întrebarea e ce se întâmplă cu acești bani pe care îi varsă statele membre în plus. Și ce învățăminte trage Comisia uh, în ce, în ce privește situația acestor fonduri fiduciare? Vă rog, reprezentantul Comisiei, dacă dorește să răspundă. Mulțumesc, domnule președinte. V-aș putea oferi niște informații suplimentare în legătură cu utilizarea acestor fonduri. a fost uh, asumat un angajament la uh, conferința la Londra și acesta va fi pe deplin uh, respectat pentru a contribui la un cadru pe termen lung pentru a uh, ține cont de nevoile tuturor celor afectați de criza siriană, iar în Siria și în țările vecine, Liban și uh, Iordania va fi uh, Uh, activ uh, acest fond. V-ați întreba, m-ați întrebat uh, la ce se referă fondul. E vorba de educație, mai bun acces la sănătate, îngrijiri de sănătate, apă potabilă și infrastructură, promovarea oportunităților economice, incluziunea socială pentru refugiați și comunitățile care îi găzduiesc. Specifically, it will address needs in the... Mai precis, e vorba de eh, necesitățile sectorului educație pentru a ne aduce o contribuție eh, mai mare la scopul conferinței de la Londra de a aduce ehm, toți eh, copiii refugiați pe băncile școlii. Uh, prin uh, fondul fiduciar MEDAT, uh, vom reuși să acționăm. Bun, există niște proiecte de 384 de milioane, dar doar 41 de milioane sunt puse la dispoziție. E vorba de instrumentul care ne va permite să uh, punem acești bani imediat la uh, dispoziția celor uh, care au nevoie de ei. Mulțumesc. Vreau să știu dacă și statele membre au, re- au reacție la înălțimea așteptărilor Comisiei. Monsieur le rapporteur général. Oui, très rapidement. Je... Domnule raportor general, foarte rapid, eh, domnul Fernandez, nu vreau să vă răpesc prea mult timp aici, însă aș dori să mi se confirme dacă cifrele acestea sunt reale sau nu, pentru că informațiile mele îmi spun că statele membre au contribuit cu aproximativ 69-70 de milioane la acest fond fiduciar e departe de cele 100 de milioane și bugetul Uniunii a angajat 795,3 milioane de euro. Întrebarea e de ști dacă e adevărat, dacă așa stau lucrurile și ce putem face pentru ca statele membre să-și respecte angajamentele asumate. Lieber Kollege, ich habe da einen Vorschlag. Dragi, dragă, dragă colegă, am o propunere. Există un aliniat în rezoluția privind bugetul, iar aceste fonduri vor fi alocate conform planului în, uh, spre țări ca Siria pentru a contribui la rezolvarea problemelor de acolo. Însă când se epuizează aceste fonduri, atunci pro, propunerea mea ar fi să invităm Comisia să roage statele membre să completeze încă o dată acest fond. Îl vom dubla prin urmare. Cu alte cuvinte, după, în funcție de ce plătesc statele membre, uh, Vom adăuga 100% și vom invita statele membre să dubleze. Cred că ar fi mai bine, în loc să facem, uh, să alegem procedura inversă, și anume, cum am constatat deja uh, în repetate rânduri din partea statelor membre, și anume să spunem ce plătește bugetul, după care aflăm de confirmări din ziar, dar suntem singurii care uh, plătesc contribuția la timp, respectând termenele, după care statele membre uh, achită sumele minime. Haideți să facem invers, să le, să-i cerem comisiei să roage statele membre să umple fondul pentru a vedea dacă acesta se poate dubla. Să vedem ce se va întâmpla. Bine, oricum, dragi colegi, nu vom rezolva problema în seara asta. Problema a fost pusă și sugerez dacă nu există alte observații, să trecem la vot. Raportorul general pentru bugetul 2016 ne propune să ne dăm avizul pozitiv privitor la cele 5 propuneri de transferuri. Acum, întâi, transferul numărul 23, vot electronic, vă rog, votul este deschis. A votat toată lumea? Da. Votul s-a închis. Se adoptă 39 la... Mă scuze, 33 la 6. Transferul numărul 24. Acum vot electronic. Votul electronic este deschis. Scutai clu. Votul s-a închis. 30 la 8 și o abținere. Transferul numărul 28. Vot electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă 32 la 5 plus o abținere. Numărul 29, vot electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu 34 la 5. Acum, transferul numărul 30. Votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă cu 32 la 5 plus 2 abțineri. Și la celelalte secțiuni. Raportorul este domnul Dupre. Ah, Mulțumesc, domnule președinte. Avem, cred, patru. Primul e vorba de Comitetul Economic și Social, e vorba de a transfera o sumă de 18.000 de euro uh, de la remunerații la indemnități indemnizații, mă scuzați, pentru concediul interes de serviciu al unui funcționar AD4 pentru decembrie. A câștigat 15.000 de euro pe lună, în fine, și are drept de pensie 9.000 de euro pe lună, totul e conform regulamentelor și nu văd cum am putea noi să ne opunem. În ce privește cealaltă trei, e vorba de transferul de la Curtea de Justiție, primul de 55.000 de euro uh, pentru a asigura înlocuirea treptată a anumitor uh, mașinării, aparate, un aparat de copiere a documentelor e necesar pentru că aparatele actuale se defectează, apoi 870.000 de euro, e vorba de postul 2005 E vorba de securitate, securizarea clădirilor, apoi accesul la noul centru informatic și stabilitatea sistemelor de informatică, dacă nimeni nu are nimic de obiectat, foarte bine. Apoi, ultimul, transfer de 215.000 de euro de la postul remunerației la postul 1654, centru polivalent pentru copii, Cresc cheltuielile pentru creșe vor... și, pe de altă parte, finanțarea acordului curții pentru gestionarea și lichidarea drepturilor individuale, dreptul la pensie, alocații de șomaj, 140.000 de euro. N-am nimic de obiectat față de niciunul dintre aceste transferuri. Deși mi-a rezervat plăcerea să fac un mic comentariu privitor la uh, uh, concediul unui, în interesul de serviciu a unui uh, funcționar AD14. Președintele se consideră fiind adoptate. Domnule Agnew a cerut cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare în uh, pentru domnul Depre. Dacă îmi poate confirma că în primul din aceste voturi e vorba de o sumă care va fi plătită pentru 5 ani. Regulamentul spune că până la 5 ani. Uh, care e angajamentul? Cât, la câți ani se referă el? Câți ani se va face plata acestui funcționar? Uh, Răspuns. În mod normal, nu poate depăși 5 ani, un termen de 5 ani. Cred că asta e limita maximă. Stați să verific. Uh... Euh, non, j'imagine que c'est jusqu'à l'âge de la pension. E vorba de până la vârsta pensionării, de informațiile care, de care dispun eu, va primi 18.000 de euro, apoi aprilie 12.000 și apoi 10.500 pentru cei 5 ani care urmează. Este în funcționare de 14. Aceste informații mi-au fost comunicate, altele nu am. Chairman, could I ask Mr. Dupre for how many months, what actually is the... Întrebare. Da, dar câte luni durează acest angajament de a-i se plăti salariul? Cât va fi plătit fără să facă nimic pentru un concediu înainte de pensie? Da, răspuns. E vorba de aplicarea anexul, anexei 4 a regulamentului privitor la personal. Deci e conform regulamentului. Cred eu că regulamentul privitor la funcționar nu pot, nu poate face obiectul unei aprecieri la discreția noastră, că trebuie să fie aplicat regulamentul fără excepție. Președinte, putem uh, cere părerea reprezentantului CS dacă are mai multe informații cumva în legătură cu acest subiect? E bala. Dar se pare că nu-i de față. Domnule Agniu, mai aveți vreo altă întrebare? Vreau să spun doar că se pare că e un angajament uh, financiar foarte vag. Se pare că această persoană poate beneficia de acest bani uh, timp de 5 ani de zile și apoi iese la pensie. Deci nu înțeleg exact ce sumă îi se va plăti. Trebuie înmulțit salariul lunar cu numărul de luni respectiv. Da, din păcate e mai complicat, spre domnul Depre. Pentru luna decembrie va fi vorba de 18.000 de euro, asta tocmai am spus. Apoi, pentru o perioadă de 3 luni, va primi o indemnizație egală cu salariul de bază. Deci e vorba pentru ianuarie, februarie, martie, 15.000 de euro pe lună, apoi într o perioadă, care variază în funcție de vârstă și durata în serviciu, va beneficia de 85% din salariul de bază de la luna 4 la luna 6, 70% din salariul de bază pentru cei 5 ani în următor și apoi de 60% din salariul său de bază. să fie, să fie, să fie, să fie, să fie se pare că e foarte norocos uh, acest domn, uh, spune domnul Agniu. Președintele, mă rog, e în interes de serviciu, de deci se, prezența sa ar fi costat foarte scump serviciului, se pare, dacă e să judecăm după ce indemnizații îi se vor plăti ca să nu facă nimic. Bun, haideți să trecem mai departe. Întreb dacă cineva are ceva de obiectat în legătură cu aceste transferuri. Uh, se pare că nu este cazul. În legătură cu celelalte transferuri, uh, din nou niciun comentariu, deci consider că sunt adoptate. Comentariile făcute, sigur că vor figura în procesul verbal. Doamna Holmeier nu are nicio solicitare. Domnul Agnew, din nou. Please, can we let democracy exercise? Vă rog, haideți să facem un exercițiu democratic și să votăm în legătură cu ceea ce tocmai am auzit, dacă se poate. Eh Sigur, putem, spune președintele, în legătură cu primul transfer. Vot electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă 24 la 5 plus 8 abțineri. Celelalte transferuri acum, acolo nu cred că trebuie neapărat să le supunem la vot. Domnule Agnew, sper că nu veți spune că e un deficit de democrație dacă nu le supun la vot. Cred că celelalte trei transferuri sunt, pot, pot fi considerate ca fiind adoptate. Putea fi un semn de întrebare în legătură cu primul trans, transfer. Doamna Holmeier nu are vreo solicitare, așadar vom reveni la raportul privitor la regulamentul de procedură al Parlamentului dispuneți de noua versiune a compromisului global la care am ajuns. Vorba despre regulile 25, aliniatul 6 și aliniatul 7, apoi 88, uh, aliniatul 5, 96, 97 în întregime, 222, aliniatul 3 și anexa 6 4, alinea 2 și 3. E vorba de amendamentele 1, 4, 5, 6, 7, 8 și 9. 18, 19, 47, 49, 54, 58, 60, 71, 20 55, și altele. Vorbitorul vorbește mult prea repede, interpretul își cere uh, scuze, însă interpretul vorbește într-un ritm extrem de rapid le În fine, dispuneți de, dispuneți de text și vi l-am uh, citit foarte rapid, dar vă atrag atenția asupra unea. Da, domnul Fernandez are cuvântul. Uh, la redac... Cred că modul care este formulat 6B, de fapt, șersesem if appropriate. Și atunci și aici, în această versiune, trebuie să scoatem if appropriate. Începe cu the outcome of the consultation shall be put to the plenary vote, etc., etc. Deci, trebuie și aici trebuie să scoatem if appropriate, dacă este cazul. Bun. Iată, știți cum arată acum compromisul în, în totalitatea lui și dacă nu sunt întrebări, supun la vot acest compromis. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum, trecem la votul pe amendamentul 10. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 11 pentru, împotriva, abțineri. Facem un vot în bloc. Vot în bloc la 10, 11, 12 până la 17. 8 amendamente în total. Supun la vot împreună în bloc, așadar, pentru, împotriva, abțineri, respinse. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 21 pentru. Haideți să votăm și aici în bloc, pentru că avem mai multe amendamente ale aceluiași autor, Montel, de la 21 până la 43. De la 21 la 43 pentru, împotriva, Abțineri? Respinse. 45 al domnului Tarond. Pentru, împotrivă, abțineri? Respins. Amendamentul 3 a fost retras. Supun la vot 67 până la 68, 69 pentru împotriva abțineri. Respinse. 70 al domnului Gaier pentru împotriva Abțineri? Respins. Votăm tot uh, textul. Prin vot electronic. Am deschis votul. Scrutinul se închide și se adoptă 29 la 7 la 2. Raportorul vă mulțumește. Am terminat cu votarea. Acum o să avem un schimb de opinii foarte interesant cu Comisia. Comisia prezentându-ne propoziția, eh, propunerea, mă scuzați, pentru noul eh, regulament financiar, care va deveni mai simplu, mai lizibil, mai ușor de folosit pentru utilizatorii săi. Asta în parte la adresa Parlamentului, care dorea un regulament unic pentru chestiunile financiare și bugetare. Există, bineînțeles, și modificări pentru regulamentele sectoriale, 15 la număr printre care regulamentul care vizează fondurile de investiții și structurale, precum și regulamentul PAC. Acest prin schimb de opinii ne va permite să înțelegem mai bine situația înainte de declanșarea oficială a procesului în luna noiembrie. Mulțumesc uh, uh Comisiei Control Bugetar, precum și celelalte comisii de referință, Agri-ITRE, uh, amplă, intă, transport, turism și DV. Toate aceste comisii fiind prezentate în această seară pentru această prezentare. O salut pe doamna Calvinio de la comisie și dau cuvântul imediat. Bonsoir, bună seara! Vă mulțumesc foarte mult! pentru că astăzi avem ocazia să facem o prezentare a propunerii noastre pentru reformarea regulamentului CFM și a altor 15 regulamente, așa cum a spus domnul președinte. Și voi continua limba engleză, pentru că am prezentat, am pregătit prezentarea mea în limba engleză și va fi mai ușor așa. Vreau să vă spun că suntem foarte încântați pentru că putem astăzi să ne adresăm Comisiei Buget și Control Bugetar în ședință comună. Ne-am ocupat foarte mult pentru a veni cu o propunere bună pentru modificarea regulamentului financiar multianual și altor regulamente conexe și mă bucur că facem acest lucru astăzi pentru că trebuie neapărat să progresăm pe diferitele fronturi legislative, așa cum a spus președintele, bineînțeles, încă nu avem toate versiunile traduse, deci oficial încă nu ați început procesul de partea dumneavoastră. Pe de altă parte, Consiliul progresează bine, informal. Au parcurs deja tot textul. Așadar, noi suntem interesați la rândul nostru să știm care sunt aspectele interesante pentru Parlament și puteți pune întrebări chiar începând din această seară. Primul slide <clears throat> reflectă exact ceea ce a spus uh, domnul Ahtui, și anume că în această propunere am încercat să ne ocupăm de toate acele plângeri, uh, subiect bine cunoscut, plângeri din partea Parlamentului, Consiliului, Comisiei și a diferitelor părți interesate, uh, dar aceleași lucruri revin și în consultările publice pe care le-am avut în această primăvară. Uh, toate părțile interesate au spus, practic, că doresc simplificare și flexibilitate, ceea ce nu este surprinzător, pentru că, bineînțeles, aceste concepte uh, sunt foarte apreciate de toată lumea și sunt, de altfel, principalele puncte slabe ale regulamentului actual. S-au mai pus uh, alte probleme, cum ar fi sumele forfetare, care nu prea plac celor din comunitatea cercetătorilor. Am încercat uh, să răspundem și acestor probleme, dar în general toată lumea și-a dorit reguli um, simplificate. Una dintre principalele modificări pe care am dorit să o avem este cea pe care domnul Artui a și menționat-o. Uh, este după cum urmează, uh, având în vedere că avem o piramidă foarte complicată de legi care uh, reglementează implementarea bugetului, tratatele, resursele proprii, CFM, acordul instituțional, regulamentele financiare, reguli sectoriale <clears throat> și apoi trebuie să adoptăm acte delegate și norme interne și orientări și circulare și notițe și toate asta înseamnă mii și mii de pagini de reguli și norme care trebuie respectate pentru implementarea corectă. Și asta numai pe plan european, pentru că apoi statele membre, având marja lor de, lor de manevră la dispoziție, pot să aducă alte uh, norme, alte cerințe și alte praguri la toate aceste lucruri. Și atunci aici am avut o abordare destul de drastică am zis să începem acest proces pe plan european, adică să fuzionăm regulile de funcționare și regulamentul financiar pentru a avea un singur manual și să, specif- să eliminăm specificitățile sectoriale pe cât posibil și să existe doar un manual unic de uh, funcționare. N-am, putut să facem asta 100%, dar ne-am apropiat de acest obiectiv fără a modifica prea mult echilibrul intern al programelor sectoriale. Așadar că am fuzionat între delegate și regulamentele financiare pentru a evita suprapunerile, etc. Și atunci am scăpat de vreo 25% din uh, uh, text cât privește aceste norme și reguli. Asta este prima etapă numai, pentru că apoi vom evalua uh, normele naționale, uh, liniile orientative și așa mai departe. Acest proces nu se oprește cu simplificarea regulamentului financiar, dar este o mare parte din acest demers. Uh, Comisia Buget și Comisia Control Bugetar ne-a transmis și știm bine uh, dorința de a nu umbla la buna gestiune financiară. Din potrivă, am dorit să consolidăm regulile noastre în ce privește lupta împotriva fraudelor și neregulilor, să intensificăm lupta împotriva evitării fiscale și apoi am uh, extins uh, perimetrul regulilor care se referă la conflictul de interese și către statele membre astfel încât să nu existe niciun fel de lacune pentru o bună gestiune financiară. Motivul propunerii este simplificare și iar simplificare, mai ales pentru destinatarii fondurilor UE. Dorim să facem acest lucru prin mai multe metode pe care le puteți remarca uh, în acest text. Uh, mai multe sume forfetare, forfetare pentru mai puțină hârțogăraie și pentru mai puține erori. Asta ne-a spus deseori uh, Curtea de Conturi, ca și sursă de greșeli, de erori. Regulile sunt prea complicate și sistemele sunt bazate pe rambursarea costurilor totale și nu pe costuri simplificate sau pe sume forfetare și ne-au spus că ar trebui să facem o tranziție către acest ultim sistem de uh, rambursare. Și încercăm să extindem așadar acest sistem pe cât posibil. De asemenea, am uh, încorporat și ideea de muncă voluntară, așa cum au spus uh, și au cerut de multă vreme ONG-urile. De asemenea, am propus să se modifice regulile de rambursare în domeniul agricol pentru a-i ajuta mai mult pe tinerii fermieri aflați la început și apoi auditarea unică. Voi reveni la acest subiect pentru că reprezintă unul dintre principalele aspecte ale simplificării. De asemenea, am încercat să creăm sau să facilităm um, um, contribuțiile simplificate care nu sunt legate de costuri, sunt bazate pe rezultate sau condiții, adică plată la obținerea rezultatului. Exemplu, Vorbim despre beneficiarii unor granturi care, de exemplu, provin din Fondul European de Persoane Defavorizate. De exemplu, să nu controlăm toate costurile efectuate, ci să vedem să facem o plată în funcție de rezultatele efectiv obținute, de pildă câte mese au fost date unor persoane defavorizate într-un proiect, etc. Deci acestea sunt uh, modificările și, bineînțeles, ele sunt combinate cu anumite condiții exante. <clears throat> Așa cum am spus, numai ce, ideea este să ușurăm viața beneficiarilor, dar, foarte important, să reducem numărul greș- erorilor. Curtea de, de conturi a spus că um, atunci când sunt condiții la plată, apar mai puține greșeli sau erori. Principiul non-profit a avut uh, um, efecte negative în ce privește erorile, dar și în ce privește stimularea um, pozitivă a beneficiarilor care nu mai caută alte surse de um, uh, venituri și nu mai caută alți investitori suplimentari din afara fondurilor UE, de pildă, și de asemenea am simplificat regula referitoare la necumulare pentru toată lumea, inclusiv pentru granturi. De asemenea, am vrut să simplificăm costurile, opțiunile de cost, astfel încât să nu existe probleme cu cheltuielile în detaliu, care apoi sunt verificate. Iată măsurile pe care le-am luat pentru a face, pentru a da curs recomandărilor de la Curtea de Conturi și pentru a reduce cât mai mult uh, rata erorii. Așadar, una dintre principalele simplificări pe care am dorit să le introducem se referă la inspecții și controle ex post și audituri. De multă vreme se vorbește despre principiul auditării unice și toată lumea să se alinieze, dar de fapt, în realitate, uh, beneficiarii primesc tot felul de vizite de la diversi auditori, unor chiar și câte cinci. Uh, și atunci uh, încercăm să mergem către um, auditarea unică, consolidând regulile în materie. Și atunci există o echivalență a, a regulilor de auditare. Când aceasta este acceptată de către noi, atunci o acceptăm. Poate să fie vorba de autoritate, cum ar fi statul membru, poate să fie o instituție europeană, poate să fie o organizație internațională cu această putere de audit. Vreau să vă spun că Curtea de Conturi ne-a sprijinit sau a sugerat foarte mult acest lucru și am fost puțin surprinși pentru că nu am fost siguri de ce urma să spună Curtea de Conturi, dar de fapt ei au sprijinit foarte mult acest demers și vom merge către un sistem pentru uh, controlul rezultatelor și nu a costurilor care au fost uh, declarate. Știu că așa îi plac foarte mult graficile, graficele și, și imaginile care uh, sunt grăitoare. Iată, vedeți un astfel de grafic sau de imagine aici. <clears throat> Ce se întâmplă, de pildă, cu un ONG? Cum îl afectează această simplificare? Avem um, evaluarea ex ante. Există o organizație internațională ca și cum ar fi de bancă care dă acești bani, dar nu numai, mai sunt și alte don, don, alți donatori și mai este și bugetul european. Astăzi acest ONG poate să fie auditat de până la 5 ori uh, în condițiile actuale și nu este ceva teoretic. Se întâmplă asta într-adevăr pe teren. Noi dorim ca sistemul uh, viitor să fie, da, bazat pe evaluarea ex ante, <coughs> în care mm, apoi este urmat de un singur audit <coughs> la fața locului și asta este mult mai ușor de făcut dacă se controlează performanța, rezultatele acțiunii și nu se controlează și inspectează cheltuielile și costurile declarate. Acum, deci am, avut, am vorbit despre simplificarea pentru beneficiari și în ceea ce privește tranziția către o auditare unică. Un alt uh, domeniu important uh, în care dorim să intervenim este sporirea interoperabilității între diferitele instrumente și moduri de management. Este foarte greu să combini granturi și instrumente financiare. E foarte greu să folosești împreună EFSI și fonduri structurale și, și bineînțeles că și partenerii internaționali au gestiune directă, indirectă, cu cerințe diferite, cu executări diferite, cu sisteme de control uh, foarte diferite. Și de aici au și foarte multe uh, erori. Dorim ca lucrurile să fie mult ușurate, astfel încât cineva să poată să folosească fonduri structurale împreună cu EFSI, instrumente de gestiune partajată sau individuale, uh, instituții internaționale care să folosească pentru toate acțiunile propriul mod de gestiune, etc. Nu intru în detaliu, dar am încercat să mergem cât mai departe posibil pentru a oferi cât mai multe posibilități de a, oferi, de a aplica întotdeauna un singur set de reguli și cerințe, indiferent de sursa de finanțare sau de modul de gestiune aplicat. Acum, o folosire mai eficientă a instrumentelor financiare nu e vorba numai de o simplă interoperabilitate, ci e vorba de o uh, ușurare a folosirii acestora în general, prin reguli mai simple în ce privește raportarea, eliminarea obligațiilor um, pentru ca uh, intermediarii financiari să raporteze și ei. <clears throat> Bineînțeles că asta vi se pare o idee bună, nu e așa? Ca să avem uh, informații detaliate pentru fiecare beneficiar, dar costurile uh, ar însemna, de fapt, din start foarte multe formulare stufoase de completat și, de fapt, informațiile acestea sunt mult mai puțin interesante decât uh, informațiile agregate ale beneficiarilor care ne arată mai mult profilul celor care primesc acești bani. Dorim de, ace- de asemenea să facilităm reinvestirea fluxurilor financiare uh, Um, care vin instrumentele financiare și care să se ducă cumva înapoi în bugetul UE. Deci un fel de autofinanțare și apoi teren de joc echitabil între toate instituțiile europene. Bineînțeles că BEI este un partener privilegiat, dar nu trebuie să fie partenerul unic al uh, executării bugetului european. Ultimul element din propunerea noastră, o gestiune bugetară mai flexibilă. Asta include o serie de elemente care au fost menționate în propunerea de revizuire a cadrului financiar multianual. Mă uit uh, la doamna, cred, doamna Toma, l-am văzut și pe domnul Olbrecht aici, într-adevăr, flexibilitatea pentru acțiunile externe, acei 10% în afara programării, pentru urgențe, pentru mai multă flexibilitate. Apoi, uh, plăți accelerate pentru fondul de solidaritate și cel de ajustare la globalizare. Multă lume se plânge aici, cum că aceste două fonduri sunt extrem de lente în a fi accesate. Și apoi fondurile fiduciare UE, care să fie folosite nu numai în afara granților UE, ci și pentru acțiuni pe teritoriul UE. Apoi, um, crearea unui fond de rezervă la propunerea Parlamentului, care se bazează pe dezangajamente din anii cuți. Apoi, posibilitatea să se folosească acele uh, contingent liabilities. Și, bineînțeles, alte fonduri uh, specifice, cum ar fi un fond de provizionare comun și ați văzut că avem uh, foarte multe fonduri care gravitează sau sunt finanțate din bugetul european și dorim să avem un singur fond uh, al acestor active rezultate din aceste bugete combinate. Mm, o administrație mai uh, eficace, mai simplă, mai mult bucătărie internă, dar vedeți că este singurul slide care vizează ușurarea uh, Um, vieții administratorilor, restul vizează beneficiarii. Dorim apoi ca cetățenii să pot să fie mai mult implicați în construirea bugetului european, ca ei să aibă un cuvânt de spus uh, în legătură cu modul în care banii sunt folosiți în comunitățile lor respective și în sfârșit dorim să ne concentrăm foarte mult pe buget centrat pe rezultate, așa ca prioritatea Comisiei e bine cunoscută, deci ne concentrăm pe rezultate, introducând posibilitatea de a avea plăți pe bază de performanță, pe rezultate, pe îndeplinirea cerințelor și o raportare uh, mai uh, fluidă. Adică raportare bugetară și, pe de altă parte, celelalte rapoarte ex uh, post care reprezintă un pachet integrat de raportare și știu că pachetul uh, de raportare integrat a, a fost uh, prezentat săptămâna trecută și a fost bine trecut, primit la Parlament. Uh, în orice caz, noi ne-am străduit foarte mult pentru acest lucru. În concluzie, și ca să fac un fel de bilanț. Am uh, mers repede prin toate propunerile, dar pot să vă spun că ne-am dorit o abordare de tip omnibus pentru că nu merită să schimb ceva în, cadrul financi- în regulamentul financiar dacă regulile sectoriale vor contrazice această primă modificare. Exemplu, dacă avem un singur uh, audit în regulamentul financiar, dar apoi regulamentul uh, de prevedere comune nu preia asta, atunci nu putem să avem un uh, impact uh, semnificativ. Dacă avem uh, evitarea conflictului de interese numai într-un document și nu în celălalt, atunci vor apărea contradicții uh, în uh, cadrul legal. Și atunci am preluat toate aceste modificări în toate aceste regulamente, dar încă o dată, 85% din modificări vizează regulamentul financiar. Restul se referă la regulile sectoriale, care, bineînțeles, consolidează întreaga, întregul pachet. Deci este bine să avem un proces unic de negocieri. Bineînțeles că noi respectăm modul în care fiecare instituție se va organiza pentru negocieri, dar trebuie să ne asigurăm că avem un set de reguli coerente la urma urmei și da, regulile sunt uh, complexe, nu trebuie să fie nici prea ușoare, pentru că banul public nu trebuie cheltuit așa a la lejer, dar totuși nu trebuie să fie prea multe poveri pe umerii autorităților sau a beneficiarilor. Până la urmă să avem, ne dorim noi, o poziție coerentă și consecventă din partea celor trei principale instituții. În sfârșit, pe viitor, sperăm să avem o revizuire a CFM-ului uh, acordul respectiv până la sfârșitul acestui an și apoi așteptăm propunerile pozitive, constructive ale Consiliului și Parlamentului și apoi la uh, timpul președinției malteze, deci prin iunie 2017, sperăm să avem în sfârșit această propunere legislativă. Președinția malteză, de altfel, este foarte interesată de acest lucru și să fie aplicabile aceste noi reguli începând din ianuarie 2018. Sinceră să fiu, colegii îmi spun că de câte ori am încercat să simplificăm, am uh, uh eșuat în sensul că n-am reușit să facem asta 100%. Și noi sperăm că atunci când vom revizi din nou uh, cadrul financiar multianual, nu ne mai concentra pe simplificare, vom avea alte lucruri de discutat. De aceea e mai bine să nu discutăm sumele și regulile în același uh, timp. De aceea am dorit să avem discuții separate înainte de 2020 și, de fapt, ar trebui să nu așteptăm deloc atât de mult timp pentru a modifica aceste reguli. În orice caz, nu anul 2020. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Foarte bine. Iată, aplaude aplauze care dovedesc atenția și recunoștința din partea Comisiei Bugetelor, doamnă directoare generală, însă atenție, trebuie să aveți grijă să nu dezamăgiți participanții. 79% își doresc flexibilitate, 65% simplificare, Trebuie să vedem dacă ați mers suficient de departe în ceea ce privește simplificarea și poate noi vom avea câteva idei să vă propunem. Eu personal știu atunci când merg pe teren, toată lumea se ia de mine, ni se spun, mi se spune, vă dați seama cât e de insuportabilă Europa și aș avea câteva propuneri în acest sens. Cine dorește să ia cuvântul? Doamna Gresler. Vă mulțumesc ca întotdeauna necuratul se ascunde în detalii. Trebuie să privim încoace pe aici, pe acolo, să vedem cum stau lucrurile. Cred însă că ce ați prezentat în ansamblu e bine. A trebuit uh, însă să zâmbesc în ceea ce privește prezentarea dumneavoastră, pentru că ne arătați aici în Parlament grafice pe care noi am uh, spus uh, să se facă și noi le-am arătat comisiei în urmă cu șase ani. Nu știu dacă vă aduceți aminte de acel triunghi, um, ne-am ocupat și noi de, sub, de subiectul complexității și trebuie să vă spun că am încercat să convingem comisia iar ce a făcut acum, a făcut pentru prima dată regulamentul bugetar, actele fundamentale, gruparea acestora. S-a prezentat pentru prima dată și deja această încercare merită să fie încurajată și m-aș bucura dacă și celelalte părți ale Parlamentului ar, fi, ar încuraja această inițiativă. Este o inițiativă uh, care urmărește simplificarea regulilor pentru că acestea sunt la ora actuală extrem de contradictorii pentru că regulamentul bugetar se aplică părții de gestiune, însă regulamentul de um, curtea de conturi verifică totul, merită așadar când văd de când mă ocup de acest subiect, cât e de întortocheat. La ora actuală încerc să liniștesc celelalte comisii. Regulamentul bugetar, cele trei tabele, acel tabel pe coloane, regulamentul bugetar și regulamentul sectorial. Iată de ce regulamentul bugetar a devenit atât de complex, pentru că până acum normele de implementare trebuiau integrate. Nu pot să constat atât de multe modificări. Textul însă a fost modificat considerabil pentru că dispozițiile de executare au fost integrate în text. Este important, e bine, pentru că, în caz contrar, toată lumea încearcă să se spetească și nu e tocmai în interesul comisiei noastre. Încercați să vedeți, de pildă, dispozițiile de, de executare. Comisia le-a scris practic pentru sine. Uh, mi se pare bine și uh, rog toți colegii, colegii și uh, doresc să-i liniștesc pe colegii din comisia de, comisiile de specialitate că această parte, bineînțeles că noi vom fi răspunzători pentru ea și o vom uh, prelucra. Există însă o legătură între toate elementele. Iată de ce cred că avem o răspundere comună ca întregul proiect în ansamblu să uh, fie unul de succes. Uh, E vorba de a face un efort comun, să-i trimitem înapoi comisiei acest proiect care trebuie în același timp să se ocupe de alte 15 regulamente, după care proiectul va fi respins. Mi s-ar părea păcat, cred că ar fi o greșeală. Dacă acum nu avem curajul să privim totul în ansamblu, cred că vom fi ratat o șansă de a face ceva valoros. Cred că trebuie să privim uh, toate elementele ce se urmărește prin modificările individuale. Comisia e specialistă în a simplifica lucrurile mai degrabă pentru sine. Noi am spus că beneficiarii sunt cei care ar trebui, într-adevăr, să vadă o simplificare. Iar dacă privim uh, totul fără a cunoaște textul, bineînțeles, ne speriem când vedem că se elimină regula pentru non-profit, trebuie să vedem ce înseamnă în practică, de pildă o entitate care primește o subvenție uh, de 100 de mii uh, de euro pentru ceva care a costat doar 50 de mii de euro, înseamnă că 50 de mii de euro rămân la beneficiar. Doar o întrebare. E important să facem aici uh, lucruri care nu generează în viitor uh, un scandal sau altul. Cred că merită efortul și există două, trei chestiuni pe care trebuie să le discutăm. Nu am analizat în detaliu toate propunerile, am văzut că la nomenclaturi s-au făcut modificări ample, s-au introdus alte concepte. Trebuie să rămânim ce anume înseamnă totul. Este un proces legislativ cât se poate de normal, iar principala sarcină a comisiei noastre ar fi ca celelalte comisii independent, dar legate la proiectul, să continue așadar activitatea lor independentă, dar legate în același timp la uh, proiectul general. Nu vreau să trebuiască să frunzăresc prin cele 3.000 de amendamente pe care le va înainta Comisia Agriei. Uh, este un calendar ambițios, însă acest cal- calendar înseamnă că fiecare parte care participă trebuie să-și asume răspunderea. Nu vreau să încep o dezbatere cu colegii din Parlament, există multe temeri, iar eu aș propune ca această Comisiei să le da celorlalți uh, răspunderea care le cuvine în temeiul articolului 54 și poate în acest fel uh, vom reuși să organizăm un nou tip de cooperare. Mi s-a părut surprinzător că Comisia a reușit să treacă aceste modificări și mi s-ar părea păcat dacă aceste modificări uh, ar eșua la noi în Parlament. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă co-președinte, pentru că va fi o comisie comună, buget și cont. Și s-a propus uh, la o conferință recentă a președinților de comisii ca celelalte comisii vizate să fie asociate în temeiul articolului 54, având în vedere că e vorba de o competență exclusivă în ceea ce privește acele aspecte ce țin de activitatea comisiei lor, uh, nu poate fi vorba decât acele dispoziții care vizează simplificarea. Dacă din întâmplare se observă că există alte dispoziții, va trebui atunci, doamnă director general, să cerem ca aceste dispoziții să fie eliminate din textul omnibus pentru a-l putea vota înainte de 30 iunie. Celelalte dispoziții vor trebui să aibă un temei uh, juridic diferit. Îi dau cuvântul doamnei Gardia Sabal. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, am să fiu succintă. pentru că am anumite reticențe în a vorbi de dosarul financiar, pentru că a fost un dosar de care în cei șapte ani de când sunt în Parlamentul European nu m-am ocupat, însă e adevărat că în propunerea comisiei sunt lucruri, după cum spuneați dumneavoastră, că mergem pe teren și vorbim cu beneficiarii, aceștia ne întreabă și ne par cunoscute. Trebuie, bineînțeles, să vedem în amănunt cum se concretizează totul în propunerea de modificare a regulamentului financiar. Cred că există însă Uh, inițiative care merg pe drumul cel bun și văd în prezentare, de pildă, aspectul voluntariatului, ONG-urilor, a fost întotdeauna o solicitare nu doar din partea celor ONG-uri care cooperează pentru dezvoltare, ci din partea multor organizații, de pildă Forumul de Tineret, ne-au cerut întotdeauna să introducem toate acestea în conturile asociațiilor. Auditul unic, vă amintiți, domnule președinte, când am mers în uh, Iordan și în Liban, ni se spunea că de multe ori nu se cereau 5 audituri așa cum apărea pe hârtie, ci 10 și își pătrășeau aproape toată ziua completând formulare de audit decât uh, verificând la fața locului desfășurarea programelor. Cred că e o bună propunere să se bazeze pe rezultat și să se îndeplinească condițiile, nu atât de mult condițiile preliminare, așa cum puneam de pildă în condițiile fondului de ajutor pentru persoanele cele mai defavorizate. E o propunere interesantă care mi-a atras atenția. Un alt lucru interesant mi se pare posibilitatea de a combina diferitele instrumente financiare de subvenții ale fondurilor structurale planul Juncker, FC, e adevărat că multe din regiunile noastre și primările noastre ni se spun că e un subiect destul de complicat. Și o altă idee care vine din uh, mandatul anterior, toate veniturile care se pot obține din gestiunea acestor instrumente financiare și care să fie folosite pentru a refinanța acel instrument financiar. O altă propunere pe care o regăsesc aici în propunerea comisiei care de asemenea se aliniază la propunerea amintită de președinte să existe un fond unic, așadar, care să ne permită să identificăm de unde vin uh, fondurile și cu ce se ocupă. Bineînțeles, va trebui să analizăm uh, mai cu atenție detaliile, trebuie să vedem însă um, că în ansamblu totul merge bine și dacă reușim într-adevăr pentru prima dată să simplificăm, unde spunem că vom simplifica, pentru că de obicei nu facem altceva decât să complicăm și mai mult lucrurile, dacă reușim așadar să simplificăm, vom fi înaintat considerabil și vom uh, reuși să ne pregătim așadar pentru următorul cadru financiar după 2020, pentru că cadrul financiar va fi cel puțin rezolvat. Mult curaj celor care vor trebui să negocieze acest dosar, dar cred că se alinează la activitatea Comisiei de Buget și închipui că și activitatea Comisiei Cont trebuie să controlăm, însă controlul nu trebuie să fie deasupra execuției programelor. Ähm, Mulțumesc, domnule președinte, domnul Gaier. Trei observații. În primul rând, dacă Comisia va reuși într-adevăr să implementeze auditul unic, cred că vom fi progresat considerabil. Doamnă Gavini, ați spus că vorbiți de un acord cu Curtea de Conturi, este indispensabil. Uh, bineînțeles, nu are niciun sens dacă noi împreună aici încercăm să facem eforturi pentru simplificare, iar în cele din urmă Curtea de Conturi ne critică. Pentru că nu se știe exact uh, ce școală din Afganistan a fost plătită din fondul financiar, fondul fiduciar al ONU și a primit ce cotă de fonduri europene. Ca instituții europene trebuie să cooperăm și toată lumea și noi, și aici ajung la cea de-a doua observație, să as- își asume consecințele. Trebuie să ne aranjăm cu el, aș spune așa. Pentru că multe din uh, propunerile înaintate sunt atât de convingătoare încât nici măcar nu ne putem opune. Însă, dacă pe un slide uh, spuneți pur și simplu o raportare simplificată, înseamnă că, dacă se poate, Parlamentul European nu va mai uh, Uh, include, nu ar mai putea afla toate detaliile pe care le-ar dori oricum să le afle într-o ședință obișnuită. După care această instituție ar putea argumenta politic că lucrurile merg în cealaltă direcție și noi nu ne-am închipuit că uh, vor lua această turnură. ci ar fi inutil orice control democratic uh, asupra Parlamentului. Fac așadar un apel și la colegii din Parlament, haideți să ne lămurim cum gândește și cealaltă parte. Aici există un punct care mă pune pe gânduri, pe aceeași pagină, veniturile care rămân cu instrumentul financiar, nu știu dacă îmi doresc acest lucru, din simplu motiv că atunci Multe rapoarte vin uh, din diferite surse, dar și prin intermediul cursii de conturi primim uh, instrumente financiare uh, care nu funcționează în parte, în parte, cum ne-am dorit când e vorba de efectul pârghie, când e vorba de amploarea fondurilor alocate, există rapoarte pline de critici din partea cursii de conturi. Eu nu sunt un dogmatic nu spun că doar granturile sunt grozave, însă niciodată nu am uh, cântat laudele Comisiei și Consiliului în uh, discuția privind CFM. Au argumentat că, da, primim mai puțin bani, însă prin instrumentul financiar reușim Uh, să profităm mai bine de aceste fonduri. Utilizarea instrumentelor financiare are efecte, mm, aș spune, mixte, iată de ce trebuie să corectăm acolo unde e nevoie. Sí, gracias, presidente. También muy rápidamente. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte succint. Mi se pare că avem... Uh, um, există aici riscul de a cădea într-o tentație pozitivă și eu sunt dispus să cad în această tentație, de altfel, dacă o ascult, mă ascult pe mine însumi în urmă cu 15-20 de ani, când mă aflam la Barcelona în administrație și încercam să facem trecerea la sistemele de control a posteriori, lucru practic pe care l-am auzit astăzi. Ca idee, ca și criteriu, e bine, însă aici e vorba de mult mai mult în această operațiune de seducție la care asistăm și spun acest lucru cu respect și admirație. E mult mai mult. E o schimbare structurală în criteriile de gestiune ale Uniunii Europene. Haideți să conștientizăm acest lucru ca punct de plecare. Cei care se vor ocupa de acest subiect vor trebui să muncească din răsputeri până în luna iulie. E un subiect complex, nu vreau să intru în uh, detalii, însă în ceea ce privește procedura, uh, e un punct pe care mm, acest Parlament și această comisie îndeoseb trebuie să le abordeze. Am dorit să-i rugăm, am dorit să-i cerem comisie să respecte autonomia de organizare a Parlamentului. Și trebuie respectate competențele legislative ale fiecărei comisii. Mm, acest lucru nu poate fi înlocuit sau diluat în niciun mod. Am înaintat un amendament în acest sens referitor la cadrul financiar multianual și cred că este o dezbatere care va trebui purtată, asigurând respectarea principiului de autonomie a organizării Parlamentului. Cred că Curtea de Conturi spune lucrurile foarte clar. Linia bugetară pentru granturi, care se conturează acum foarte bine. Cred că prezintă anumite aspecte importante, însă reprezintă de asemenea o schimbare profundă în felul în care se gestionează bugetul. Și aici trebuie să fim uh, precauți și atenți. Bugetul european este o decizie politică, nu e o decizie tehnică, nici o decizie financiară. Nu poate fi tot ce se aplică drept consecință a acestor decizii politice trebuie să poată fi controlat și revizuit în mod corespunzător. E clar că în schimbarea criteriilor de gestiune există un risc, așa cum a atras atenția și Curtea de Conturi, uh, să ținem cont așadar de acest lucru și în dezbaterile noastre să fim conștienți de faptul că trebuie să răspundem și aceste întrebări. Merci. Madame Niriada. Mulțumesc, doamna McAvan. Mulțumesc, nu vreau să mă lungesc că oamenii probabil sunt uh, obosiți. Sunt de acord cu ce spune ultimul vorbitor. Cred că din ce am spus, sunt aspecte care trebuie salutate, startup-uri pentru tineri fermieri și orice, care, orice inițiativă care simplifică procedurile trebuie salutată. Acum spunea doamna Gresle, trebuie în detalii și trebuie să le analizăm pe delete. Sunt uh, niște chestiuni care ar, ar putea fi examinate chiar și acum, uh, în ce privește celelalte entități pe care le propune Comisia pentru a gestiona aceste instrumente financiare UE uh, cum prevede Comisia, cum va asigura că aceste entități uh, asumă, își asumă prerogativele unui serviciu public și cum se va controla în mod democratic acest lucru. Uh, e o chestiune esențială pentru mine în acest moment. Și cam atât. Mulțumesc. Si, monsieur Depré. Mulțumesc, domnul Depré. Uh, merci, monsieur ah, président. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să felicit serviciile comisiei pentru că e clar că au făcut progrese în ce privește calitatea serviciului de comunicație. Mă, în curând vom aprecia doar performanța sistemului de comunicare. Bun, eu nu sunt specialist în acest domeniu, deci uh, nu pot aprecia pertinența obiectivelor pe care le propuneți. Aș avea însă tendința să uh, vă cred pe cuvânt și să cred că sunt multe bune, lucruri bune acolo. Însă mă întreb câteodată dacă prin această discuție privitoare la modificarea regulamentului financiar și așa mai departe, nu sunt și chestiuni așa mai bizare care sunt uh, introduse uh, uh, pentru a fi realitate. Vorbiți de management bugetar mai flexibil și a citit acolo ceva. Autorizarea fondurilor fiduciare. Pe teritoriul UE. Dar e totuși o premieră. Are ceva de face cu regulamentul financiar? Nu, n-aș fi sigur. Dar, în fine, e o opțiune politică care, totuși, e destul de pertinentă. Dar, de altfel, cred că există un număr de lucruri care nu sunt analogice uh, cu flexibilizarea regulamentului financiar și așa mai departe. Spuneți că trebuie încurajată consultarea cetățenilor, dar cum puneți asta în regulamentul financiar sau în instrumentele complementare? știu, vă, vreau să vă cred pe cuvânt, dar totuși cred că Bun, și oricum sunt de acord și obiectivele, dar am mai găsit uh, o mică frază acolo, în legătură care aș dori explicații. Prima ar fi autorizarea acestor fonduri fiduciare din Uniunea Europeană. Apoi, o frază în regulamentul Omnibus, care mi-a tras atenția, și anume, posibilitatea de a transfera fondurile structurale Între alte instrumente UE. Știu ce înseamnă exact. Da, trebuie să semne ceva, că altfel n-ar fi acolo scris negru pe alb. Și aș vrea să-mi spuneți uh, la ce ar putea însemna asta. Totuși este tot acolo într-o listă care la prima vedere nu înseamnă nimic, dar totuși trebuie să aibă o semnificație și vă mulțumesc pentru atenție. Ďakujem, pán predseda. Ja už naozaj budem stručný. K tomu... Următorul vorbitor. Mulțumesc foarte pe scurt. Așadar, o, se dorește o simplificare a condițiilor de plată, ceea ce ar fi foarte pozitiv, mai ales dacă ne asigurăm că există acel termen de 30 de zile, dacă toate condițiile sunt îndeplinite. Important este să fie clare regulile. Apoi, simplificarea regulilor și a gestionării fondurilor structurale, Totuși, uh, adesea trebuie analizate lucrurile mai în profunzime ca să înțelegem de ce uh, punerea în aplicare deja registrează o anumită întârziere la ora actuală, însă întârziere au fost înregistrate și în domeniul plăților în ultimii ani și n-am făcut nicio analiză în detaliu pentru a înțelege exact care a fost cauza acestor întârzieri. Totuși ar fi necesară o asemenea analiză. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Întreabă președintele. Dacă mă îngăduiți, eu cred că demersul noastră este foarte pozitiv și prezentarea absolut promițătoare. Însă totuși aș uh, avea nevoie să ne facem și o demonstrație practică cu niște specii ca să spun așa, cum anume va fi făcută această simplificare. Eu personal vă pot spune că, datorită mai multor colegi, am trecut prin punerea în aplicare unui proiect pilot și mă rog, era vorba de sume modeste, era vorba de proiecte pilot unde se dorește a se experimenta, dar totuși venim cu un compresor ca să uh, descurajăm candidații și să omorăm din fașă orice inițiativă. Oare, doamna director general, oare nu există posibilitate să lăsăm uh, puțin spațiu și inovării? Nu e vorba doar de a facilita, uh, de a găsi uh, fereste pentru fraude, fraude, dar dacă vrem să experimentăm, sigur că e mai dificil și dacă începem prin a aplica reguli cum ar fi uh, eventuali candidați, atunci descurajăm pe toată lumea și nu ajungem la nimic și nu demonstrăm nimic cu asta. Și atunci poate că spuneți acum că despic firul 4, dar până acum când uh, Uh, la fața locului uh, erau înșelătorii, sigur, putem spune că nu noi suntem de vină pentru fraude, că asta a fost tot votat de-a lungul anilor, dar începând cu ianuarie 2018, noi vom fi cei care vom fi responsabili uh, pentru modul în care se aplică acest regulament. Deci va trebui ca totuși foarte rapid să ne formăm o opinie și aș dori, doamnă, Uh, să organizăm un seminar de un, una, două zile cu cazuri practice uh, și ca să vedem exact cum se aplică simplificarea, dar nu doar din punct de vedere al comisiei, ci și pentru uh, toți actorii implicați. De altfel, va fi timpul să vedem exact ce înseamnă complexitatea cauzată de legislațiile naționale sau la nivelul regulamentului ca să nu amalgăm lucrurile, să nu amestecăm lucrurile și când sunt complicații, tot, tot dau vina pe Europa. Așa acolo trebuie să clarificăm lucrurile și cu cât mai simple vor fi regulile, cu atât mai ușor va fi să facem o distinție între, să mă rog, să despărțim greul de neghină. A, cred că e o inițiativă totuși formidabilă, acestea fiind spuse, însă trebuie să fim foarte vigilenți ca să nu fie până la urmă doar un exercițiu de publicitate vous Vă rog, doamnă. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor pentru comentariile și întrebările foarte pertinente. Acum, înainte de a reacționa succint la spusele domnilor voastre, vreau să insist că nu e doar un exercițiu van, așa, de publicitate, de comunicare a fost totuși un ghim pe încoasta colegilor, pentru că în fiecare săptămână i-am tot întrebat, sau am făcut tot ce am putut, s-a mers ă, cât de departe posibil cu simplificarea, dar acolo unde am, am oprit, apoi a venit vicepreședinte, așa a spus, sunteți convinși că nu putem simplifica și mai mult. Am ă, mers cât de departe posibil, însă fără a strica echilibrul și sistemul de punere în aplicare a programelor care tocmai au început să fie aplicate. Știm că e vorba de reguli noi și atunci sigur că oamenii vor fi îndemnați să reînceapă, să ia de la capăt. Deci am încercat să creăm posibilități, însă fără a impune ceva. Am făcut asta doar în cazurile indispensabile. Să e vorba de a crea posibilități fără a forța o revizuire totală a sistemului. Însă vreau acum să reacționez la unele întrebări care mi-au fost adresate. Chestiunea non-profit, doamna Gretle, da, acum în engleză, are dreptate doamna Gretle când spune stați puțin că nu putem să plătim mai mult de uh, cât se poate acorda pentru grant, dar în același timp nu putem avea reguli care înseamnă că un cercetător din, de la universitate nu poate să primească bani pentru un articol sau nu are niciun stimulent să organizeze o conferință, să uh, încerce să obțină sub, susținere din partea altor feluri de organisme, că atunci ar, ar face un profit. Nu trebuie să ne asigurăm că limita de 100% a rambursării e menținută și că nu plătim prea mult, dar în același timp nu trebuie să ucidem acele proiecte care sunt mai de succes. Se pare că noi spunem că dacă ai succes nu poți primi bani, dacă ești un eșec atunci te susținem. Nu, trebuie să fim gata să găsim echilibrul ca să nu, uh, uh ca să nu uh, dăm deoparte stimulentele. Uh, unii uh, parlamentari au, s-au referit la raportare, că dacă eliminăm obligația de raportare, nu vom mai avea probe suficiente pentru controlele ex, uh, ulterioare, ex post și responsabilitatea democratică. Da, noi nu reducem numărul de rapoarte, și punem pe prim plan cele care deja se aflau în regulamentul financiar de asemenea, încercăm să evităm uh, uh, suprapuneri uh, cu obligații de raportare cu partenerii noștri. Dacă deja au uh, elaborat anumite rapoarte, n-ar trebui să adăugăm noi ceva la acele rapoarte dacă le considerăm corespunzătoare ex ante și facem o primă evaluare și credem că sistemul de raportare e bun, atunci nu trebuie să le uh, luăm de la capăt și apoi în al treilea rând am eliminat obligația de raportare în detaliu a, benefic- a beneficiarilor individuale, însă <clears throat> putem furniza, vă putem furniza informații ca să vedem să, că în niciun caz nu reducem transparența față de Parlament. Ba nu, o consolidăm în cel puțin un domeniu, dacă nu mai multe. E vorba chiar de fondurile fiduciare. Deci în domeniul fondurilor fiduciare noi propunem consolidarea rolului Parlamentului o cerere pe care am eh, tot eh, auzit-o repetată chiar în comisia eh, domnilor voastre și de ce am propus să extindem posibilitatea fondurilor fiduciare la dimensiunea internă, pentru că am văzut că e vorba de un instrument care a trebuit creat mm, situații de criză, nu știm ce se va întâmpla în viitor, credem că nu trebuie să dăm deoparte această posibilitate, e vorba de un fel de geometrie variabilă pentru anumite acțiuni din interiorul UE. Ne putem gândi la tot felul de domenii și opțiuni, însă nu pentru că noi considerăm că asta trebuie să fie modul normal de a acționa cu bugetul european. E vorba de o chestiune foarte politică ce trebuie discutată uh, ulterior, însă în paralel noi propunem să consolidăm rolul Parlamentului în chestiunea fondurilor fiduciare, vă spun asta foarte clar. Altă întrebare dacă trecem de la ex ante la ex post în totalitate. Nu aș spune că este așa. Am avut în, ultim, în ultimii ani că am avut uh, una, o evaluare pe pilonul ex ante, apoi am schimbat regulile, am avut o listă lungă de documente uh, încercând să vedem care anume reguli ar fi traduse în regulile celorlalți parteneri și apoi să fie controle ex post și apoi rate ale erorilor, pentru că regulile nu erau 100% identice. Noi credem că dacă facem un control ex ante și considerăm că această evaluare prin uh, pilonul acesta prin care partenerii noștri, Banca Mondială sau altă instituție similară, are reguli similare, atunci trebuie să existe un echivalent și noi trebuie să încercăm să fim mai echilibrați în ce privește controlele uh, verificarea prunii în aplicare. O altă întrebare. Ce se întâmplă cu ceilalți parteneri? Păi noi ne gândim la băncile naționale pentru dezvoltare, bănci publice care există într-un număr de state membre, uh, și dacă regulile ar fi comparabile, ele ar trebui considerate ca parteneri posibil, cum ar fi Fondul European pentru Investiții sau Banca Europeană pentru Investiții. Însă, în modul în care am formulat-o, noi cerem ca aceste cerințe să fie uh, aplicate organismelor publice sau uh, similare. La asta ne-am gândit când am întocmit această legislație. Apoi o întrebare în partea domnului Depre în limba franceză, în ce privește transferul către niște instrumente comunitare. Aici ne-am gândit la faptul că dacă există un risc de dezangajare, pentru că un stat membru nu poate executa un instrument financiar, de exemplu, și au fost uh, exemple de acest gen. State membre care nu au o infrastructură financiară pentru a dezvolta un instrument financiar, un stat membru poate spune, da, vreau ca acești bani să fie transferați către un instrument comunitar dar cu o fereastră rezervată pentru statul meu membru, adică nu e vorba de faptul că se pierd banii, nu se iau banii de la acest instrument de gestionare comună, ci încercăm să facilităm punerea în aplicare a acestui instrument, dacă e mai ușor să, fac, să facem acest lucru la nivel comunitar. Deci nu e vorba de a lua banii nimănui, ci să deschidem posibilitatea unui stat membru să spună vreau să o faceți la nivel comunitar, însă cu rezerva pentru statul meu membru, dacă uh, va fi cazul și am încercat să mergem cât de departe posibil ca să eliminăm obligația de a avea dublă raportare, pentru că am văzut că existau exigențe pentru fondurile structurale și alte exigențe pentru instrumentele comunitare și când am încercat să armonizăm sau să utilizăm ambele, existau suprapunere acestor cerințe, fie că e vorba de cerințe de mediu și așa mai departe, și am spus, dacă se aprobă o dată, atunci nu trebuie suprapune, să nu se mai aprobe a doua oară, că există, pentru că există un transfer al banilor de la nivel național la nivel comunitar. Bun. Cred că am reușit uh, să răspund tuturor, dar am două comentarii finale, în chestiuni de ordine instituțional. Mai întâi, sigur, cu mare plăcere vom organiza un seminar pentru a vă oferi exemple practice, să vedem cum ar schimba propria noastră realitate la fața locului Um, ne-am ocupat și am prezentat mai multe exemple la evenimentul cu actorii implicați și cu mare plăcere vom discuta și cu domnile voastre de aceste detalii și în doilea rând. Sigur că nu dorim să interferăm în legătură cu decizia Parlamentului. Dumneavoastră sunteți cei care aveți apanajul de a vedea cum își aduc diferitele com comisii contribuția. Și între întrerupe, oare nu putem la aceste seminarii să invităm și reprezentanții ai actorilor locali ca să ne spună exact care e situația la fața locului. Și dacă această simplificare e într-adevăr eficientă. Răspuns sigur, nu e nicio problemă. Putem organiza un eveniment cu actorii implicați, suntem în contact direct cu Comitetul regiunilor, pentru că obiectivul final e tocmai de a ușura viața celor de la fața locului, de a, sigur, protejând aceste centre de gestionare. Eu insist din punct de vedere bugetar întotdeauna, dar vom fi, sunt sigur că suntem de acord cu organizarea seminarilor și apoi, pedalia noastră nu era pentru a influența organizarea sau modul de funcționare a Parlamentului, nu, ci era vorba de a vă solicita cât pe cât posibil să accelerați procesul și procedurile pentru a uh, exista și un acord în timp util. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, doamnă. Nu, nu era vorba de niciun fel de suspiciune de manipulare din partea noastră, nu, nici vorba. Bun, tot uh, ce am auzit aici e foarte promițător, asta ne obligă să fim și foarte vigilenți. Eh bine, Bun, haideți să trecem la punctul următor. Dacă vine eu, din nou ne raportează în legătură cu punctul precedent, uh, nu va fi oficial decât uh, din 15 noiembrie, nu? Această transmitere a omnibusului. 10 noiembrie. Bun, la revedere, doamnă Gresle. Bun, alors, la manding letter, numărul 1. Manding letter, numărul 1. Scrisoarea rectificativă, vă rog, doamnă. Hey, thank you very much again. Mulțumesc foarte mult. O să încerc să fiu foarte succintă pentru că e târziu și da, nu vreau să plictisesc pe nimeni. Dar această scrisoare rectificativă este foarte importantă. Așa cum știți, în această perioadă a anului avem o scrisoare mm, rectificativă care însoțește propunerea de buget anuală și obiectivul său este acela de a aduce ultimele informații în ceea ce privește executarea bugetului agricol. Eh, și atunci când facem un bilanț și vedem cheltuielile și veniturile, atunci avem și bugetul rectificativ. Uh, Anul acesta însă scrisoarea rectificativă este un pic diferită pentru că am introdus toate propunerile legate de anul 2017 care vor traduce în fapte noile sau noutățile din revizuirea cadrului financiar multianual. Prima parte vizează cheltuielile din agricultură, ultimele noutăți. Vedeți aici că este vorba de măsurile care au fost anunțate pentru sectorul lactatelor, adică 500 de milioane. Vă amintiți probabil că și proiectul de buget inclusese 100 milioane pentru producția uh, de fructe și legume. Aici însă e vorba de măsurile pentru sectorul laptelui pe care le-am anunțat deja. Aceste măsuri suplimentare nu pot să fie finanțate prin uh, venituri suplimentare special desemnate și atunci uh, am uh, încercat să vedem ce putem să facem cu creditele de plăți și de angajamente. De fapt, modificarea per total nu este foarte mare la proiectul uh, de buget, dar aceștia sunt banii pentru sectorul lactatelor. Apoi, am mai adăugat măsuri pentru a crește cheltuielile, acele top-up-uri în raport cu CFM în două domenii, creștere și ocupare și imigrație. Cât privește creșterea și ocuparea, aici propunem o creștere cu 50 de milioane a angajamentelor pentru Orizont 2020, uh, COSME și uh, CEF. Deci e vorba de trei programe, trei propuneri diferite. Nu intru în detaliu pentru că Domnul Hernandez tot timpul ne spune cât de importante sunt acestea și cum trebuie să le finanțăm mai bine. De asemenea, am propus să dăm bani pentru conectivitatea Wi-Fi cu 10 milioane din programul Telecom vin banii aceștia și apoi 50 de milioane pentru Erasmus în plus, mai ales în domeniul uceniciei pentru că știu că comisia dumneavoastră e interesată foarte mult și de acest uh, subiect. Nu numai că am adus sume suplimentare pentru 2017, dar am și modificat uh, proiectul, profilul financiar al acestor programe până în 2020. Asta înseamnă că angajamentele în total trebuie să crească în proporție de până la 175 de milioane. De asemenea, am propus uh, să dăm bani mai mulți cu un miliard la inițiativa pentru ocuparea tinerilor și asta înseamnă că și aici trebuie să avem mai multe angajamente la marja globală. Cum nu există bani în plus aici, recomandăm un acord politic cu Consiliu, astfel încât Comisia să propună acest top-up, această sumă plimentară anul viitor, atunci când vom avea marja globală respectivă finanțată și vom face ajustarea tehnică respectivă în primăvara anului 2017. Și de aici, bineînțeles că vom veni cu o nouă scrisoare criticativă pentru a justifica această nouă modificare. Al doilea subiect uh, principal aici, sau domeniu de finanțat, uh, este migrația. 750 de milioane în plus propunem noi pentru a finanța proiecte în parteneriat cu țările de origine. Asta a avut un ecou foarte bun la Consiliu, să știți, atunci când am propus. Și Asta înseamnă 500 de milioane pentru ajutorul pentru dezvoltare și 250 pentru ajutorul pentru instrumentul de vecinătate european, apoi 250 de milioane prin Fondul European de Dezvoltare Durabilă, care este pe care de a fi negociat și care va mai primi și alți bani din alte părți pentru a ajunge până la, șapte până la 75 de milioane. Pentru a finanța propunem să accesăm marja de eh, urgență, contingency margin. De asemenea, am dorit ca aceste sume să fie uh, echilibrate, așa cum cere regula, și asta cât mai curând posibil pentru a nu îngreuna și mai mult executarea bugetului de anul trecut sau din vechea perioadă financiară și atunci avem marge la capitolul 2 în 2017 și capitolul 5 sau rubrica bugetară 5 pentru anii următori 2018 și 2019 în scrisoarea de rectificativă. Propunem să dăm 25 de posturi în plus Europolului care se adaugă acelor posturi suplimentare pe care le propusesem în proiectul de buget 2017 și de asemenea EASO și noua agenție pentru granițele europene să fie și ea consolidată și ajutată să poată să-și recruteze staff suplimentar și deci și aici um, dorim ca nivelul posturilor din aceste agenții să fie cât mai ridicat posibil. De asemenea, modificări la cheltuielile administrative. În primul rând, simplificarea și fluidizarea uh, circuitelor logistice și administrative. Dorim să facem un transfer uh, de posturi în interiorul uh, echipei în alte reprezentante și să luăm banii de la altă rubrică iar asta va însemna uh, sinergii și deci uh, o reducere, de fapt, uh, a echivalentului uh, normă întreagă pentru aceste posturi. E vorba de posturi de la delegațiile Uniunii Europene în anumite țări. Apoi, uh, bugetul trebuie să reflecte și evoluția reală a salariilor metoda binecunoscută care incorporează inflația la Bruxelles și Luxemburg, plus evoluția salariilor într-un pachet de 11 țări membre. Nu avem încă datele finale referitoare la creșterea salarială respectivă, dar probabil că cifrele sunt mai mari decât ceea ce noi am prevăzut deja în proiectul de buget. Și, în sfârșit, în ce privește administrația, propunem alinierea a unei serii de posturi um, la Parlamentul European pentru două comisii și asta, bineînțeles, respectându-se acordul interinstituțional. Considerăm așadar că această scrisoare rectificativă nu face decât să transforme revizuirea cadrului uh, financiar într-o realitate bugetară, bineînțeles că există o serie de alte documente și uh, inițiative conexe și dacă uh, ne înțelegem, bineînțeles, sperăm să putem să o facem cât mai curând posibil și vă stăm la dispoziție pentru orice. Mulțumesc foarte mult! Această scrisoare rectificativă ne duce cu gândul la trialogul de săptămâna trecută. Jens Geier are cuvântul. Ja, vielen Dank. Ähm, gebotene Kürze. Mulțumesc, am să fiu succint. Multe din cele prezentate în scrisoarea rectativă nu pot fi criticate. Când e vorba de fondurile pentru PAC, lucrurile stau cum ne-am așteptat, iar Parlamentul European este dispus uh, și am menționat deja acest lucru în declarația de voință politică. Consolidarea acestor mijloace s-a produs așa cum ne-am așteptat. Mă bucur că în ceea ce privește abordarea nu e una lipsită de riscuri. Cadrul uh, financiar pe termen scurt uh, are anumite Mm, fonduri asociate, însă uh, mă îngrijorează faptul că Consiliul meu e chiar atât de flexibil și în cele din urmă ar putea să complice foarte mult procedura pentru că este capabil în cele din urmă să adopte doar acele aspecte procedurale. Poate mâine în plen voi ridica această întrebare în ceea ce privește mijloacele de consolidare, ne bucurăm că în multe privințe Parlamentul European a considerat ca prioritar acele aspecte pe care Comisia le va întări. Eu personal mi-aș fi dorit ca dumneavoastră, poate, în ceea ce privește considerentele și reticențele noastre uh, în ceea ce privește revenirea la inițiativele de dinainte de EFSI, Mecanismul Conectarea Europei și Orizont 2020, să fi revenit atenția asupra acestora. Multe uh, inițiative sunt consolidate. Poate că ar fi fost bine să se folosească fondurile suplimentare pentru acele inițiative existente deja în uh, bugetul anterior pentru ca acesta să revină la nivelul de dinainte de EFSI. Este una din prioritățile Parlamentului. Procedura propusă e interesantă în ceea ce privește inițiativa de ocupare a tineretului. M-am întrebat însă un pic cum ar trebui să citesc datele prezentate, însă după explicația dumneavoastră e clar că acele miliarde, cel puțin această intenție a dumneavoastră, că acei bani să fie mobilizați în 2017, că se poate de repede. Noi ne-am fi dorit un pic mai mult, însă cu siguranță va putea fi negociat cu Consiliul. Iar în ceea ce privește dimensiunea în cele din urmă la ultima procedură bugetară, colegul Fernandes a fost raportor, am uh, venit deja, am ajuns la concluzia cu Consiliu că dacă inițiativa de ocupare pentru tineret uh, este una de succes de la început, atunci Consiliul va fi de acord cu majorarea acestor fonduri. Trebuie să discutăm, uh, între ghilimele, cum va arăta această sumă. Nu sunt foarte mulțumit de propunerea dumneavoastră în ceea ce privește Europa globală. Mi se pare unilaterală această abordare. La trilog am discutat deja despre asta asistența umanitară, aici ne dorim urgent ca fondurile care sunt uh, disponibile să fie majorate, iar nu uh, măsurile de urgență să fie singurele la care se poate recurge. Același lucru cu mici modificări se aplică și instrumentului pentru stabilitate și pace și pentru politica de vecinătate. Propunerile dumneavoastră mi se par un pic mult prea unilaterale. Multe din inițiativele bune care propune să fie înlocuite prin inițiativa pentru dezvoltare durabilă. Revenim la punctul de plecare. Acest fond mă îngrijorează pentru că ar putea crea o punte de legătură între două uh, vulnerabilități de pildă lipsa de adiționalitate pe care o criticăm în cazul EFSI, când vine vorba de Africa, și celelalte instrumente care ar putea fi utilizate pentru a atinge anumite obiective de dezvoltare prin uh, majorări. Eu voi discuta cu raportorii din umbră mult pentru a vedea dacă putem sprijini aceste propuneri în forma lor actuală. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc. Domnul continuă fără microfon. Je voulais vous dire combien me... Da, domnul Taron este extrem de trist că nu poate să fie în seara asta cu noi aici la această discuție, ca să poate să ne spună și el ce s-a mai întâmplat uh, la trialog săptămâna trecută. Avionul i-a întârziat și deci nu poate să vină aici în această seară, din păcate. Vreau să întreb pe raportorii bugetului 2016 dacă au observații. Domnul Fernandez, José Manuel? Da, aș avea așa o dorință și mi-ar place foarte mult ca Consiliul să se miște repede și să-și dea avizul cât privește scrisoarea aceasta rectificativă care este legată de bugetul de 2017. Nu că este foarte legată, ci ea va fi parte integrantă din acest proces, dar foarte legată este și de uh, revizuirea cadrului financiar uh, multianual, dovadă că tot aceste lucruri sunt interconectate. Iată de ce sper că Consiliul este gata și dornic să discute aceste dosare. Domnul președinte, ei bine, din acest punct de vedere nu putem uh, afirma acum că primul trialog ne-ar fi liniștit cumva, pentru că, oricum, uh, bugetul 2017 nu este negociat de același Consiliu, ci acesta este Ecofinul, iar cel care evaluează, negociază cadrul financiar multianual este Consiliul Afaceri Generale. Și atunci, din ce am auzit noi, uh, am aflat că, de fapt, e vorba de două etape succesive și nu simultane aceste negocieri. Vă dau cuvântul dacă doriți să reacționați. Văd că toată lumea a înțeles, pentru că oratorii au fost deosebit de talentați și de eh, buni. Și atunci trecem la raportul lui eh, José Manuel Fernandez în ce privește acele posibile penalități care pot fi impuse Spaniei și Portugaliei și eventual suspendarea anumitor finanțări. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Da, am spus în această incintă că mi se pare ilogic. Domnul președinte întrerupe, dar fără microfon. No, pe scurt, foarte pe scurt intervine domnul președinte. Da, foarte pe scurt. Este inutil să sancționezi uh, un popor când nu ai fost în stare să sancționezi uh, un stat. Suspendarea fondurilor este o măsură mai gravă decât ceea ce nu s-a întâmplat și exact așa stau lucrurile și pentru Spania și pentru Portugalia. Eu mențin această poziție, această părere și în continuare și eu sper că aceasta va fi și poziția unanimă a Comisiei Buget. Da, ora este, ora este târzie, dar uh, eu am dreptul să îi consult pe toți colegii prezenți, mai ales pe raportori, și vă întreb dacă ceea ce spune domnul Fernandez poate fi îmbrățișat de toată lumea, în unanimitate. E foarte promițător. Cred că am terminat cu ordinea de zi. Să știți că data viitoare ne întâlnim pe 9 și 10 noiembrie la Bruxelles și Vă mai spun că dacă nu mai vrea nimeni să ia cuvântul la diverse, atunci putem spune că ședința s-a încheiat. Vă mulțumesc foarte mult că ați rămas așa de târziu.